colegi, deci, cu mari regret am aflat ieri că a decedat colegul nostru Gianluca Bonanno. El, începând cu anul 2014, a fost membru al Parlamentului, membru al Comisiei ITRE, ca și membru al delegației, eh, delegației interparlamentare pentru eh, AKP. Domnul Bonano a decedat ieri um, în uh, cadrul unui uh, teribil accident rutier și a uh, murit imediat. A fost primar. Soția lui s-a aflat cu domnul Bonano în mașină, dar a supraviețuit accidentului. Mulți au fost copleșiți de această uh, veste tragică. În aceste ore uh, grele pentru soția sa, suntem alături de domnia sa, îi dorim însănătoșire grabnică și suntem alături de familia domnului Bănano. Vă rog să păstrăm un minut de reculegere. Mulțumesc.